Diamo inizio. Bun, începem, vă rog. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti, diamo inizio. Bine ați venit. Vom începe reuniunea. Tocmai am încheiat ședința coordonatorilor, în cadrul căreia S-au luat mai multe decizii și vă invit să vă contactați președintele grupului, coordonatorul, pentru a le afla. În primul rând, câteva cuvinte despre ordinea de zi. Mâine trebuie să adoptăm un aviz privind propunerea de eliminare a prevederilor uh, regulamentului 1860 privind etichetarea produselor din carne bovină. S-a uh, propus aici o modificare care nu a fost luată în considerare în proiectul de aviz. De aceea vă sugerez să amânăm votul nostru și să stabilim un nou uh, termen pentru prezentarea amendamentelor pentru data de 25 aprilie la prânz. Propunerea comisiei se referă așadar Nu, uh, președintele reia, voi cere comisiei competentă pe fond să își amâne și ea votul. Dacă nu aveți alte observații pe marginea ordinii de zi, o adoptăm cu această modificare. De asemenea, vă anunț că, începând cu 1 aprilie, în cadrul procesului de aderare a Croației la Uniunea Europeană, la uh, reuniunile noastre vor participa observatori din partea Parlamentului Croat. Avem plăcerea să-l avem printre noi pe domnul Boro Grubizici, pe care îl salutăm și căruia îi urăm bun venit. Parteciperà alle nostre riunioni e sono quindi lieto Domnul Gruvizic va participa la reuniunile noastre și îi doresc așadar bun venit în numele comisiei noastre. De asemenea, avem un nou membru supleant, Petri Savana, din partea Finlandei. De asemenea, vă salut și vă urez bun venit! Acum trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19-20 martie. Dacă nu avem nicio observație aici, până la sfârșitul reuniunii, procesul verbal va fi adoptat. Și astăzi, ca de obicei, lucrurile noastre sunt transmise prin web streaming. Punctul 5. Plățile directe acordate fermierilor prin schemele de sprijin în cadrul politicii agricole comune. Raportorul este domnul Luis Manuel Capula Santos. Punctul nostru central de discuție se referă la reforma PAC și mai ales uh, implicațiile asupra plă- plăților directe. Acest capitol este unul din cele mai dificile și după numeroase consultări și dezbateri, raportorul ne va prezenta astăzi principalele linii ale proiectului său. Înainte de a-i da cuvântul lui Luis, vă reamintesc tuturor că calendarul prevede prezentarea celor patru rapoarte în cadrul reuniunii noastre din iunie, iar Termenul de depunere a amendamentelor va fi stabilit pentru luna iulie. Îi dau acum cuvântul lui Luis și apoi voi deschide dezbaterea. Mulțumesc! Obrigat, senior prezident! Mulțumesc foarte mult! În ultimele 4-5 luni am încercat cu toții să avem cât mai multe discuții și schimburi de opinii posibil mai ales acum că avem niște responsabilități lărgite în acest domeniu. Am vorbit cu foarte mulți colegi, cu agricultori, cu organizații, cu asociații din domeniul mediului, cu autorități locale și cu guverne și înțeleg mai bine acum care sunt uh, aspectele cele mai contradictorii ridicate în acest domeniu și uh, am înțeles de asemenea și uh, domeniile unde se poate obține un compromis. Și trebuie să subliniez că sunt deschisă pentru orice posibilitate de compromis. Parlamentul European ar trebui să aibă o poziție puternică și consecventă, pentru că um, de asta va fi nevoie în negocierile cu Consiliul. Ceea ce vă voi prezenta acum nu sunt propunerile mele neapărat, ci propuneri care cred că vor putea suscita cel mai larg uh, compromis. Voi trece așadar în revistă principalele mm, uh, subiecte ale raportului. În ceea ce privește redistribuția, suntem de acord asupra necesității redistribuției Uh, fondurilor pentru a combate uh, inegalitățile și inechitatea. Mă refer la plățile la hectar. Însă avem aici și o propunere alternativă care ar putea fi chiar mai corectă, mai simplă și poate mai potrivită, având în vedere situația economică și financiară din prezent. De aceea, îi voi, voi invita statele membre care sunt cele mai dezavantajate și uh, voi uh, invita pe toți actorii implicați să facă tot ce este posibil pentru a îmbunătăți situația, pentru a ne asigura că niciun stat membru nu va coborâ sub 65% din media comunitară. Și ne dorim un obiectiv de convergență nu, nu, care se ridice nu numai la 90%, ci la 100%. cer o creștere gradată pentru cei care au, se află la nivelul cel mai uh, scăzut. Și atunci poate să nevoie de o redistribuire mai importantă, de mai multe compensații pentru statele membre care beneficiază de fonduri mai multe în uh, cadrul primului pilon. De asemenea, cei care beneficiază de volumele de finanțare cele mai mari din partea Comisiei ar trebui să contribuie într-un mod proporțional la această redistribuire. Iar țările care se află peste uh, media comunitară și ele trebuie să mm, contribuie la sprijinirea celorlalte uh, state membre. Avem așadar o propunere privind această redistribuire, care sigur că nu este ideală, dar cred că va putea conduce la un compromis. Apoi, ecologizarea politicii agricole comune. Aici sugestiile mele, care sigur că sunt deschise discuției, sunt următoarele. În primul rând, separarea plăților de bază de plățile de ecologizare. Cred că primele trebuie să fie corecte în ceea ce privește mm, condițiile de aplicare, iar plățile suplimentare privind ecologizarea sau legate de ecologizare ar trebui să răspundă unor reguli specifice. Asta separat de penalitățile care se aplică în momentul în care nu se implementează acele reguli care trebuie respectate. Aici trebuie să ne asigurăm că putem să gestionăm orice fonduri care vor rămâne, orice Um, resturi care să permită apoi uh, susprijinirea um, implementării obiectivelor de mediu. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu vom uh, avea o birocrație excesivă. Trebuie să simplificăm lucrurile. De exemplu, Comisia propune o delimitarea zonelor cu uh, accent ecologic și o diversificare a culturilor. Deseori, în aceste situații se regăsesc um, exploatațiile cele mai mici. Și trebuie să vedem care sunt um, agricultorii care sunt cei mai vulnerabili uh, față de aceste sancțiuni împotriva celor așadar care nu implementează um, regulile. Eu mă gândesc la 20 de hectare, asta mi se pare a fi um, limita cea mai potrivită. De asemenea, trebuie acordate stimulente agricultorilor care funcționează în zonele protejate din punct de vedere ecologic sau care sunt vecini cu astfel de zone. Ceea ce înseamnă că am putea stabili un uh, prag de simbioza culturilor și aceste zone vor putea acționa ca niște mm, zone vecine de protecție și astfel toată lumea va putea să profite de aceste măsuri de ecologizare. Este ceva similar cu ceea ce propune Comisia la capitolul uh, ajutoare biologice. Uh, Însă, cred că aceste ajutoare vor fi mai greu de implementat decât ajutoarele pentru ecologizare. De asemenea, trebuie să vedem ce propune Comisia și din punct de vedere al agriculturii integrate. Uh, Dacă ne uităm la terenurile care beneficiază de culturi permanente, trebuie să vedem ce fel de acțiuni, ce fel de culturi trebuie încurajate acolo pentru a se menține calitatea solului. De exemplu, dacă avem o cultură de măslini, o cultură permanentă pe solul respectiv, trebuie să mai existe și altceva pentru a asigura calitatea uh, și valoarea terenului în timp. Ca urmare, mi-aș dori niște măsuri mai simple decât cele propuse de comisie, pentru că uh, Ceea ce prevede Comisia la protecția biologică mi se pare foarte complicat și este nevoie de foarte multe eforturi din punct de vedere birocratic și din punct de vedere al monitorizării. Comisia sugerează ca în statele membre să existe un ajutor unitar pentru agricultori. Însă există diferențe foarte mari și între regiuni și între statele membre și atunci cred că este mai înțelept să avem un prag și o medie care să fie fixate și să ne putem mișca în interiorul acestor limite, pentru a nu-i pedepsi pe agricultorii care lucrează în niște condiții diferite sau mai dificile decât cei din celelalte state membre, sau chiar în cadrul acelui stat membru pot exista diferențe. În ce privește ajutoarea la hectare într-adevăr, uh, Uh, nu trebuie să existe diferențe prea mari, avem nevoie de o convergență cât mai mare. De aceea este nevoie de o medie sau de un prag care să fie uniform. Și avem nevoie și de o definiție mai clară a agricultorilor um, active. Aici putem avea o listă pozitivă și o listă negativă. Pentru anumite exploatații care nu beneficiază de ajutoare, de asistență. De exemplu, un teren de golf nu poate fi, nu poate fi uh, clasat ca o zonă agricolă și atunci nu ar trebui să beneficieze de um, subvenții. În ce transferul între pilonii, sunt în favoarea existenței unui astfel de transfer, posibilității unui astfel de transfer. Statele membre care au o situație mai bună în uh, pilonul, o, beneficiată de fonduri mai multe în pilonul 2, ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera aceste fonduri de la pilonul 2 către pilonul 1. Ca urmare, uh, ca regulă generală, ar trebui să existe un procent de 10% care poate fi transferat de la pilonul 1 la pilonul 2, cu o posibilitate de creștere pentru statele membre care beneficiază de multe fonduri în cel de-al doilea pilon. Poate că ar trebui să avem un, uh, o regulă specifică pentru aceste cazuri pentru statele membre care, așa cum spuneam, doresc să facă transferuri între piloni. Acum, măsurile în favoarea tinerilor um, fermieri. S-a sugerat aici o suplimentare a asistenței. Uh, pentru că, într-adevăr, există o problemă legată de îmbătrânirea populației care lucrează în acest domeniu, în domeniul agriculturii. Comisia sugerează o o medie pentru uh, fiecare stat membru, ca de exemplu 50 de hectare pentru România, pentru a beneficia de această um, uh, suplimentare. Însă în uh, România media, media ex, exploatațiilor este de 6 hectare. În Polonia această medie este una diferită. Uh, Deci dacă utilizăm acest gen de, de rate, cred că situația ar fi nedreaptă și rezultatele ar fi ridicole. Ca urmare, ar trebui să avem o limită pentru toată lumea. Unele state membre doresc să fie, să existe o prudență aici și să se stabilească și o perioadă de tranziție, pentru că altfel, în anumite zone, aceste activități agricole vor dispărea. Se vorbește și despre o plafonare și asta duce la dezacorduri, dar cred că ideea este că ar trebui să păstrăm această uh, diversificare în ajutoare și să definim care este limita acestei plafonări. Trebuie să vedem și care sunt cele mai bune metode, pentru că Comisia a sugerat că ar putea fi vorba de suma financiară și o diversificare legată și de numărul de hectare. S-ar putea să avem nevoie de o anumită sumă pe pilonul 2 pentru inovare sau nu. Deci acestea sunt subiecte importante care trebuie să fie clarificate. Vrem o discriminare pozitivă, în vreun caz, pentru a avea crearea de locuri de muncă? Vrem să ne asigurăm că luăm în calcul toate elementele atunci când uh, verificăm această măsură, pentru că uh, situația diferă de la stat membru la stat membru. În, al, în unele state membre există mulți fermieri mici, în altele nu. Deci cred că ar trebui ca sistemul global să fie suficient de subtil pentru a ajuta și micii fermieri dar și pentru a nu obliga statele membre care nu se confruntă cu această problemă să introducă măsuri de sprijin pentru micii fermieri. Și la ecologizare am uh, menționat deja câteva elemente care trebuie să fie subliniate aici. Dacă statele membre nu au folosit 30% din uh, primul pilon marcat pentru ecologizare, această sumă ar trebui să, fie, să poată fi transferată automat în al doilea pilon pentru a consolida măsurile um, de agromediu în al doilea pilon. Pentru că nu putem face acest, uh, dacă nu facem acest lucru, acest lucru ar fi o mare greșeală. Deci trebuie să ne asigurăm că se pot face aceste transferuri de la pilonul 1 la pilonul 2. Nu știu dacă vrem să există o definiție a procentajului minim care trebuie să intre în măsurile de agromediu, dar orice am face aici trebuie să permitem posibilitatea de a adăugi uh, Uh, fonduri din uh, pilonul 1 care nu au fost utilizate. Deci ceea ce încercăm noi să facem nu este să descurajăm oamenii să introducă măsuri suplimentare care să îmbunătățească echitatea și simplitatea, dar dincolo, dincolo de acest uh, sistem actual nu am putut să menționez toate elementele, dar ideea din spatele acestui raport este să menționăm toate pozițiile, astfel încât să putem ajunge la un consens și să avem o poziție puternică a Parlamentului European în negocierile dificile pe care le vom avea cu Consiliul și Comisia. Cred că acestea sunt, nu sunt uh, propuneri radicale, pentru că aceste propuneri radicale nu ar fi acceptate de Comisie și avem nevoie și de unanimitate în Consiliu. Deci, nu o să avem o propunere radicală care să contravină părerilor Comisiei. Deci încercăm să aducem îmbunătățiri în formatul general a ceea ce s-a propus deja de către Comisie. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Mulțumesc, Luis. Este un subiect foarte important și, uh, firește, trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea în discuțiile noastre interne. Toți raportorii din umbră și toți colegii pot să colaboreze strâns, pentru că totul va depinde de sprijinul pe care îl putem acorda propunerilor raportorului și am face bine să luăm în calcul toate punctele de vedere. Am o listă lungă de intervenienți, așa că o să vă rog să uh, vă limitați la 2-3 minute pentru a ne încadra în timp. Uh, George Lyon mai întâi și apoi domnul Nicholson. George. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc uh, domnului Luis Capula Santos pentru cooperarea de care a dat dovadă față de mine și față de ceilalți raportori din umbră pentru a încerca să dezvoltăm o parte din ideile sale. Foarte pe scurt aș dori să uh, vorbesc despre câteva dintre subiectele pe care le ridica și domnia sa. Ideea generală este că eu nu am dezacorduri cu domnia sa, dar mă întreb dacă nu suntem cumva prea aproape de poziția comisiei și, nu avem o, uh, și de ce nu avem o poziție mai distinctă pentru Parlament. Uh, asta m-ar, uh, m-ar interesa să aflu atunci când intrăm în detalii. În ceea ce privește redistribuirea și utilizarea 100% ca obiectiv, ca țintă, Uh, în loc de propunerea comisiei care uh, vizează 90%, nu mă opun după ce am văzut detaliile. Este o sugestie interesantă ca țările cu, volum, cu cel mai mare volum să fie răspunzătoare uh, pentru contribuțiile la redistribuire și mă interesa să aflu ce părere au colegii din Germania și Franța pe această temă. În ceea ce privește ecologizarea, care este extrem de importantă, una din criticile pe care le-am avut noi față de propunerea Comisiei este că aceasta este o propunere generalizată, uh, o soluție universală, indiferent de ceea ce fac statele membre deja în ceea ce privește ecologizarea. Și cred că această soluție universală nu este o poziție credibilă. Ar trebui să luăm în calcul mai multe măsuri care se pot aplica mai bine pozițiilor individuale ale statelor membre pentru ecologizare. Sunt de acord cu lui în ceea ce privește separarea uh, plăților fundamentale, plăților de bază. Este o sugestie pe care aș putea să o sprijin și, într-adevăr, uh, am vrea ca și uh, amenziile să fie corelate cu suma plății în sine. Dar, bineînțeles, trebuie să analizăm detaliile propunerilor. Dar orice simplifică lucrurile trebuie să fie binevenit. Sugestia pe care a avut-o în ceea ce privește zonele de concentrare asupra mediului și crearea acestor uh, coridoare uh, mi se pare o soluție pe care ar trebui să o reanalizăm după ce vedem detaliile propunerii. Și trecând mai departe la alte subiecte importante, Uh, trecerea de la plățile istorice la plățile pe uh, parcelă și ministrul uh, irlandez al agriculturii are acest obiectiv de a stabili cerințe maxime și minime pentru ca fermierii să se poată egaliza astfel încât să ajungă la 18 până la 100%, până la 120%. Întrebarea este dacă nu ar trebui să avem o poziție prin care toți femeile dintr-o regiune să fie la același nivel de plăți. Apoi, avem această schimbare foarte mare pentru că avem uh, combinația de 40% din uh, plata de bază și 30% uh, pentru măsurile de ecologizare și pentru foarte mulți aceasta este o reducere extrem de mare și ar trebui să analizăm cu atenție situația pentru a vedea dacă este un pas adecvat pentru un uh, fermier în primul an. Mie nu mi se pare că ar uh, fi o idee atât de bună. Pentru că este deja prea mult ceea ce am sugerat și ar trebui să ne uităm și la calendar și să vedem ce se poate face și cu conversia. Nu știu dacă 2019 este anul potrivit. Nu am uh, dezacorduri majore față de sugestii. Plafonarea, iarăși, este un uh, subiect unde cred că putem fi de acord. și cred că și alții vor fi de aceeași părere. În ceea ce privește fondurile pentru ecologizare net utilizate care ar trebui transferate la um, pilonul 2, cred că acestea ar trebui folosite pentru inovare mai degrabă. Uh, dar sunt de acord cu uh, marea majoritate a sugestiilor, dar cred că cel mai bine ar fi să analizăm lucrurile cu mai multă atenție și să avem propuneri mai nuanțate, astfel încât să nu fim acuzați că preluăm pur și simplu propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, Jim Nicholson. Apoi domnul Dorfan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru modul în care a abordat situația. Mă bucur că a revenit la lucru, domnul raportor. Și prima observație pe care vreau să o fac este că orice s-ar întâmpla după 2014, nu trebuie să ne aruncăm de pe stâncă, deci trebuie ca uh, situația să fie prelungită pe un, un număr mai mare de ani, astfel încât fermierii să aibă timp să se adapteze și să se pregătească pentru schimbarea care va veni. Pentru că până și fermierii știu că va veni o schimbare, dar n-ar trebui să vină în această manieră de ghilotină, ci ar trebui să le permitem să se pregătească și să se adapteze la situație. În ceea ce privește ecologizarea, punctul meu de vedere e bine cunoscut, dar uh, din moment ce este inclus în raport și în propunere, trebuie să discutăm despre asta și din punctul meu de vedere, dacă uh, îl avem în uh, raport, uh, atunci și fermierii vor trebui să se ocupe de ecologizare. Nu sunt de acord cu procentajul de 30%, mi se pare mult prea mare. Uh, pentru a-l introduce la ecologizare, dar orice s-ar întâmpla acolo trebuie să fie simplificat. Și problema pe care o am atunci când spun că trebuie să fie simplificat în aceste propuneri pe care le tot văd venind de la comisie, mm, acesta nu conține absolut nimic simplu și nu știu nici dacă, nici cum vor putea fi puse în aplicare fără un nivel mai ridicat de birocrație. Și cred că dacă avem o listă separată pe baza căreia fermierul să poată uh, funcționa, această listă trebuie să difere de la un stat membru la altul, pentru că situația nu este aceeași în fiecare stat membru și trebuie să avem un grad de flexibilitate aici. În ceea ce privește zonele de concentrare ecologică, eu personal aș prefera ca acestea să fie eliminate cu totul și dacă rămân, atunci să fie aduse la nivelul minim. Pentru că foarte mulți fermieri sunt deja implicați în asemenea măsuri și ar fi tare neplăcut dacă fermierii ar fi obligați să plătească de două ori aceeași uh, măsură. În ceea ce privește culturile permanente și anumite pășuni permanente, cred că trebuie să fim foarte clari și să vedem care sunt obiectivele și ce vrem de fapt aici. Pentru că știu foarte multe terenuri care nu au fost niciodată arate în uh, ultimii 50, 60, 70 de ani. Uh, Uh, și știu terenuri care nu au fost arate în ultimele 12 luni, dar uh, acolo există iarbă și rămâne iarbă. Deci trebuie să fim foarte clar uh, asupra modului în care ne hotărâm să tratăm problema. În ceea ce privește stabilirea de plafoane, eu nu sunt de acord cu o plafonare pentru că uh, Există um, membrii dintre noi, noile state membre care știu deja cât de dificil va fi uh, să abordăm acest subiect și uh, eu și grupul meu suntem foarte conștienți de acest lucru și cred că vom avea o dezbatere lungă și anevoiasă și uh, mai degrabă putem să ne ocupăm de asta într-o etapă ulterioară a negocierilor care vor avea loc. Deci ar trebui să vedem care sunt condițiile locale și care este situația la fața locului. În ceea ce privește fermierii fermierii activi, eu nu am găsit pe nimeni care să-mi spună până acum că asta este o idee bună în sprijinirea fermierilor activi. Nu știu cum vom face acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul uh, că ar trebui să avem o listă cu ceea ce nu este permis. Da, sunt de acord că nu avem nevoie de terenuri de golf sau de uh, lucruri stupide, deci ar trebui să fie terenuri folosite pentru producerea de alimente. Dar dacă ajungem la definirea fermierului activ, uh, vom avea un proces atât de birocratic și de costisitor încât va deveni, din punctul meu de vedere, un coșmar. Trebuie să spun de asemenea că Regatul Unit are unul din cele mai rele piloane, uh, al doilea pilon din uh, Uniunea Europeană și asta ne-a făcut să avem dificultăți mari în a avea un pilon 2 la nivelul la care se așteaptă toată lumea. Deci este o problemă a Regatului Unit, dar Trebuie să spun că avem nevoie de mai mulți bani pe acest pilon 2 pentru a avea politicile de mediu care sunt uh, cerute. Și închei cu un alt punct care este destul de interesant, pentru că uh, săptămâna trecută uh, Curtea de Conturi a avut o poziție destul de critică în ceea ce privește pachetul de reformă. A spus că va fi prea costisitor de administrat Propriul raport al Comisiei spune că va costa uh, cu 15% în plus pentru a administra această propunere. Și eu nu știu niciun guvern din Uniunea Europeană din acest moment care să-și permite sau măcar să spere că își va permite să uh, dedice încă 15% din resurse pentru a administra politicile uh, agricole. Deci, în momentul de față, propunerea nu este fezabilă să dedicăm 15% uh, în fonduri în plus pentru birocrație și cred că acesta va fi un, uh, un punct dificil de surmontat, pentru că vorbim despre fonduri care în momentul de față nu există. Uh, și vorbim despre țări care au fost avertizate că trebuie să uh, aibă un control bugetar mult mai strict. Știu că dezbaterea va continua și aștept cu interes să discut cu raportorul pentru a încerca să găsim un uh, compromis. Și sper că Comisia nu doar în acest raport, ci și în celelalte rapoarte pe care le avea, va avea o poziție puternică, un punct de vedere puternic al Parlamentului pentru a face clar faptul că noi suntem aici pentru a avea o uh, activitate pozitivă. Mulțumesc, Maria Măghines și domnul Lansdorf după aceea. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc la rândul meu raportorului, nu doar pentru prezentarea sa, ci și pentru întâlnirile pe care le-am tot avut în ultimele săptămâni. Știu că nu mai avem timp și, uh, din păcate, iată, există atât de multe detalii pe care trebuie să le tratăm. Haideți să vedem punctele propunerii tale. Redistribuirea. Propunerea ta cred că mm, este echitabilă pentru unii și neechitabilă pentru alții. Deci mă tem că nu vom reuși să găsim un consens. Știu că statele baltice nu vor fi de acord nici cu această propunere, chiar dacă ea le avantajează într-o oarecare măsură. Și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că această propunere vine într-o perioadă de criză. În al doilea rând, n-ai menționat uh, și poate ar trebui actele delegate și actele de punere în aplicare. Avem nevoie de definiții clare aici. Parlamentul trebuie să se asigure că are control asupra acestor aspecte. Asta înainte de a pierde controlul asupra lor. Uh, cred că înțelegi ce vreau să spun. Trebuie să înțelegem detaliile celor propun, uh, propuse. În ceea ce privește definiția fermierilor activi, ei bine, nimeni nu este de acord cu propunerea comisiei, însă cu toate acestea trebuie să ne gândim la posibilitatea creierii unei liste negative uh, am putea să ținem cont de articolul 29 din uh, regulamentul 79 din 2009 și poate ar trebui să înlocuim May cu Shell și să tragem consecințele de pe urma acestei schimbări. Pentru că conform acestui regulament, statele membre au dreptul să elimine uh, Uh, activitățile care nu au nimic de a face cu agricultura. Poate că și aceasta este o posibilitate care va da statelor membre flexibilitatea de care au nevoie. În ceea ce privește plafonarea, avem nevoie de clarificarea propunerilor comisiei, cifrelor propuse de către comisie. De asemenea, dacă deducem salariile, așa cum se propune, atunci cred că trebuie să ținem cont și de costurile contractorilor de care au nevoie fermierii. Să nu, ținem, să nu uităm de faptul că fermierii angajează persoane care să uh, cosească iarba, spre exemplu, și trebuie să... Aceste persoane implică costuri și uh, trebuie să ținem cost, uh, cont de aceste costuri. De asemenea, flexibilitatea între cei doi piloni cred că în acest context uh, Parlamentul trebuie să se asigure că niciuna dintre statele membre, niciunul dintre statele membre nu este dezavantajat. Deci eu prefer să renunț la dezbaterea pe această temă acum. Uh, însă vreau să mă aplec asupra ecologizării și convergenței. În ceea ce privește propunerea de ecologizare, uh, Parlamentul cerea tocmai ceea ce spuneai tu, și anume un sistem care să nu fie complex, care să poată fi uh, ușor aplicat. Însă, domnule președinte, chiar dumneavoastră spuneați că aceasta este una dintre cele mai dificile reforme cu care ne confruntăm și aveți dreptate. Deci, cred că am putea amenda propunerile existente, așa cum uh, propune uh, Comisia, pentru ca totul să fie mai practic pentru fermieri, însă în același timp cred că ar trebui să extindem uh, opțiunile, tipurile de opțiuni care sunt oferite statelor membre. Trebuie să ținem cont, spre exemplu, de faptul că în unele state membre nu există zone de concentrare asupra mediului pentru că respectivele teritorii se află în proprietatea statului. Deci trebuie să oferim statelor membre mai multe opțiuni din care poate să, să poată alege. Eu cred că um, propunerile comisiei nu sunt neapărat cele mai echil, echitabile. Deci trebuie să ne concentrăm asupra măsurilor propuse în domeniul acesta al ecologizării. Da, sunt de acord că plata pentru ecologizare trebuie să fie separată, iar dacă fermierul nu dorește să participe la programele de ecologizare, atunci nu va primi banii pentru ecologizare, însă în același timp nu va fi penalizat și va primi în continuare plățile de bază. Asta trebuie să spunem comisiei. Mai există și alte detalii legate de ecologizare, așa că le voi lăsa la o parte și mă voi referi mai degrabă la convergență. Convergența are o legătură puternică cu ecologizare, ecologizarea. Dacă 30% avem uh, ecologizare și 40 pentru plăți de bază, uh, cum se spune în articolul 22, ei bine, eu cred că această propunere este de-a dreptul imposibilă. Și uh, în ceea ce privește procentele pentru primul an, ei bine, toate acestea nu cred că sunt cele mai bune, nu, nu cred că pot fi neapărat uh, puse în aplicare. Și tocmai de aceea eu cred că uh, a cere comisiei să înceapă o nouă consultare și să, să țină de data aceasta cont de absolut toate situațiile din statele membre, poate fi uh, o propunere pe care Parlamentul European să o exprime. Însă, dacă tot dorim să, să facem procedurile mai puțin birografice, birocratice, ei bine, cred că tocmai la capitolul convergență am putea scădea birocrația. Convergența însă în același timp este un aspect foarte important pentru că ar putea avea implicații, ar putea, ar putea afecta pozitiv uh, evoluțiile exploatațiilor uh, um, agricole uh, Uh, pe viitor. Deci eu cred că ar trebui să cerem o compilare a ecologizării și convergenței, dacă tot ne referim la 2019. Și vorbeam despre măsurile de agromediu um, am tot propus uh, astfel de măsuri în trecut în cadrul comisiei noastre și cred că ar trebui să insistăm asupra lor. În ceea ce privește plățile acordate tinerilor uh, fermieri, eu cred că aceste plăți ar trebui să fie obligatorii, chiar dar știu prea bine că nu există un consens în acest sens în uh, Parlamentul European. Însă, propunerea pe care ai făcut-o tu nu este una solidă. Și tocmai de aceea eu cred că trebuie să venim cu o nouă propunere pentru uh, tinerii uh, fermieri. În ceea ce privește Sprijinul cuplat, acesta este justificat în anumite cazuri. Există regiuni care sunt uh, speciale din punctul acesta de vedere, însă vreau să te întreb care este, din punctul tău de vedere, nivelul de sprijin cuplat potrivit. În ceea ce privește tinerii uh, fermieri, nu mi se pare echitabil ca statele membre să fie obligate să ofere acest uh, sprijin. Domnule președinte, îmi cer Uh, scuze, cred că mi-am depășit timpul și uh, nici măcar nu am discutat absolut toate temele pe care vreau să le discut. Dar dacă îmi veți permite mai târziu să, să revin, o voi face. Dar acum închei. Mulțumesc! Îți mulțumesc. Urmează domnul Dorfman și mai apoi uh, domnul uh, Bove. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Vreau doar să mă refer la câteva aspecte. Cred că cele spuse de raportor uh, pe tema ecologizării sunt logice, merg în direcția cea bună. Cred că stabilim aici un prag minim și 20 uh, de hectare cred eu că e un prag minim suficient de bun. și de asemenea nu cred că fermele care sunt implicate deja în uh, diferite alte programe de ecologizare să fie obligate și în cadrul PAC să uh, pună în aplicare asemenea măsuri. În ceea ce privește transferul din pilonul 1 pilonul, în pilonul 2, da, sunt într totul de acord cu pro, propunerea ta. Dacă fondurile nu sunt uh, folosite la pilonul 1, de ce să nu fie trecute în pilonul 2? În ceea ce privește convergența internă, nu știu dacă sunt neapărat de acord cu tine însă. Cred că ideea de a limita convergența internă la o anumită marjă de acțiune, da, e solidă. Însă, această propunere a ta funcționează doar dacă ea se aplică la nivel de stat și nu la nivel de regiuni. Da, e important ca în statele în care regiunile sunt dezvoltate diferit uh, să se ajungă la o convergență. la mine în, uh, în uh, stat, raportul dintre cea mai bine dezvoltată zonă și cea mai prost dezvoltată stată, uh, zonă este de 1 la 10 și acesta este un raport foarte bun. Dar tocmai de aceea ar trebui ca raportul să fie la fel de bun și în alte state. Deci trebuie să facem tot ceea ce putem, uh, ce ne stăm putință pentru a sprijini convergența internă. În ceea ce privește fermierii interni, definiția acestora, uh, fermierilor activi, îmi cer scuze, eu nu cred că definiția fermierilor activi ar trebui să fie lăsată la uh, Uh, îndemâna statelor membre. Oricât de multe uh, criterii ar aplica aceste uh, state membre. Eu respect principiul subsidiarității, însă eu cred că regulamentul ar trebui să stipuleze o definiție clară a acestui fermier activ. În ceea ce privește fermierii mici, sunt cred că într-un totul de acord cu domnul raportor. cu toate acestea, cred că mm, nu ar trebui să măsurăm în fonduri uh, dimensiunea micilor fermieri, ci ar trebui să mm, definim acești mici fermieri în funcție de suprafața agricolă pe care o au la dispoziție, și anume 2, 4, 6 uh, hectare. Deci, cred că uh, o astfel de, de, un astfel de criteriu ar fi mult mai solid. Și Acum dați-mi voie să adresez o întrebare raportorului. N-ați vorbit despre regiunile defavorizate. Absolut deloc. În propunerea comisiei uh, există um, niște măsuri cât se poate de clare cu privire la aceste, aceste regiuni defavorizate, dar dumneavoastră în raportul dumneavoastră nu le-ați menționat. Uh, domnul Bove și mai apoi Olenicea. Oui, tout euh, d'abord. Euh, Mulțumesc. În primul rând, este adevărat că am uh, lucrat cu raportorul și am avut o discuție foarte interesantă, ca de altfel, uh, așa cum a fost de altfel și discuția noastră de astăzi, care ne arată că există o convergență, dar trebuie să mergem puțin mai departe pe anumite subiecte. Mă voi limita la câteva dintre acestea. În primul rând, în ceea ce privește convergența între state, este adevărat că am avut deja această discuție cu raportorul și cred că Aici trebuie să stabilim o limită de durată. Astăzi, când ne uităm la planul comisiei, uh, vedem că se vorbește de 2028 și chiar după 2028. Trebuie să fim capabili să fixăm o dată pentru a putea urmări un cadru. Altfel, lucrurile vor fi nedrepte și înțeleg foarte bine că în țările baltice sau în alte state membre mai noi, sigur, înțeleg că acestea nu acceptă anumite decizii. Definiția agricultorilor activi Aici uh, voi relua ce a spus doamna McGuinness, uh, este de altfel și poziția noastră, o poziție de bun simț, prin care cerem să se definească nu într-un mod pozitiv, ci într-un mod negativ, ceea ce nu intră în categoria agricultorilor activi. Dacă trebuie să avem un cadru în cadrul european, trebuie să vedem care sunt elementele care nu intră în acest cadru. De exemplu, veniturile. Se spunea la un moment dat 90% venituri în afara agriculturii. Uh, ceea ce înseamnă că persoana respectivă nu intră în cadrul respectiv și că nu poate beneficia de subvenții. Și la fel uh, putem evita ca um, trenurile de golf, cum a zis domnul uh, Capula Santos, să, să intre aici. Apoi, plafonarea progresivă a ajutoarelor, capping. Cred că aici avem o adevărată bătălie în cadrul comisiei noastre, pentru că unii cred că sunt prea multe limite iar eu sunt uh, printre cei care credem că sunt, avem, nu avem suficiente limite. Credem că plafonul este prea mare, ar trebui să-l coborâm la 100.000 de euro, pentru că dacă vrem să redistribuim bani, atunci această limitare trebuie să fie una eficientă și să permită obținerea unui adevărat volum financiar. Astăzi, dacă ne uităm la agricultură, care sunt vizați de plafoanele fixate de comisie, nu vor um, conduce la o alimentare a um, fondurilor comisiei Comisiei. Deci, până la urmă, statele și autoritățile locale vor trebui ele însele să mm, cheltuie mai mulți bani uh, și acest sistem va fi ineficient. Acum, despre partea climatică și despre mediu, așa numita ecologizare. Aici cred că trebuie să stabilim un obiectiv, un obiectiv clar, să vedem ce ne dorim de la agricultura de mâine, nu să definim niște simple măsuri tehnice, ci să spunem că vrem să ne îndreptăm către o agricol, agricultură durabilă și către sisteme agricole durabile din punct de vedere al schimbărilor climatice, din punct de vedere al dezvoltării solurilor, Asistăm astăzi la o adevărată mutație, transformarea modelului agricol european uh, și aceasta trebuie să fie logica noastră, logica unui model pe care vrem să-l construim și pe care vrem să-l susținem. Și cred că nu vom fi probabil susținuți de majoritatea colegilor, însă cred că trebuie să aplicăm uh, acest greening în mod progresiv de la 25% și de ce nu să ajungem în 2020 la 50%. Deci un sistem progresiv unde ponderea în cadrul asistenței oferite agricultorilor să crească gradat și să meargă către 50% ceea ce să ne permită să mergem către o modificare a sistemelor agricole. Și un alt punct care decurge de aici, diversificarea culturilor. Nu mi se pare un termen potrivit, pentru că diversifica, mai ales dacă ne uităm la uh, cifrele comisiei, unde o cultură înseamnă 70%, ei bine, asta nu este diversificare. Vedem că mm, pe toate aspectele legate de proteinele vegetale, comisia ne spune că dacă introducem aici uh, uh producția de soia sau de proteine vegetale, vom fi uh, trași la răspundere în fața OMC. Deci, dacă ne dorim o um, tranziție către o autonomie aici, ar trebui să introducem conceptul de rotație a culturilor. Pentru că, din acest punct de vedere, Organizația Mondială a Comerțului nu va putea să ne reproșeze nimic. Deci, Este vorba despre o rotație care să se facă la un anumit interval, respectându-se uh, regulile. Și ultimul punct, exploatațiile mici. Uh, Cred că și aici trebuie să eh, ne definim mai bine viziunea. Ajutoarele pentru aceste ferme mici eh, trebuie să le permită să dispară încetul cu încetul, liniștit, eh, sau trebuie să le permită să aibă un adevărat impact asupra agriculturii. Credem că aceste, mm, aceste fonduri ar trebui să permită constituirea de rețele, colaborarea cu consumatorii, și astfel putem să stabilim o corelare cu al doilea pilon pentru implementarea de infrastructuri pe teren, tocmai pentru a oferi uh, micilor exploatații niște instrumente cu care să lucreze. La definiția micilor ferme, cred că ar trebui să avem o abordare mixtă. Suprafața poate fi un criteriu pentru anumite locuri, dar suprafața nu este suficientă. Cred că trebuie să introducem noțiunea de cifră de afaceri, o noțiune importantă pentru a defini ferma mică în termen de volum de activitate pentru că o exploatație agricolă care are două hectare în regiunea Champagne din Franța nu este o fermă mică. Însă o exploatație care uh, are activități de policultură și de creștere animalelor de două hectare în România, în Portugalia sau în, uh, sau în Spania, da, aceasta este o fermă mică. Așadar, trebuie să continuăm să lucrăm pe această definiție. Lucrurile avansează bine, însă uh, susțin uh, necesitatea ca Parlamentul să preia controlul ace- asupra acestei uh, dezbateri, uh, să nu lase Comisia și Consiliul uh, să fixeze linia directoare. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului. Mulțumesc. Acum Leniciac și Köstinger. Am încă 12 solicitări de luare de cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc lui Luis pentru uh, toate eforturile făcute, ne-a pus uh, gândurile în ordine și discuția noastră de astăzi ne arată totuși cât de multe mai avem de făcut și cât de puțin timp avem la dispoziție. Pentru ca fermierii din uh, pentru ca fermierii să se bucure de un viitor mai bun. Începând cu convergența și plățile directe, subiectul principal. Sigur, aici susțin uh, o, un sistem egal și uh, corect pentru toți fermierii din Uniunea Europeană în măsura posibilului. Soluția propusă de comisie este una proastă. Ceea ce propune lui ne aduce pe calea cea bună, dar mă întreb dacă este suficient. Din punctul meu de vedere, ar trebui să avem ca obiectiv obținerea unor plăți directe și Parlamentul ar trebui să susțină această poziție. De asemenea, Cred că avem nevoie de soluții europene pentru ca standardele pe care le implementăm noi să fie aplicate de toate statele membre. Trebuie să lăsăm cât mai puține lucruri la latitudinea statelor membre, pentru că astfel uh, nu vom ajunge la o adevărată politică agricolă comună, ci la o serie de politici suprapuse care trebuie implementate la, nivelul, uh, la nivel național. Ecologizarea acum. Um, trebuie să avem soluții flexibile pentru a răspunde așteptărilor fermierilor noștri. Putem începe cu 20 de hectare, însă această soluție ar trebui aplicată tuturor fermierilor din Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, această propunere merge pe drumul cel bun. La fermierii activi, de asemenea, trebuie să ținem să ajungem la o soluție europeană. Nu putem să, o europeană, nu putem să lăsăm statele membre să decidă singure. Trebuie să stabilim o formulă bazată pe dimensiunea medie a fermelor sau cifra de afaceri. De asemenea, la nivel european trebuie stabilită o listă a terenurilor care nu sunt uh, utilizate în scopuri agricole. De asemenea, și eu susțin transferurile între piloni, un subiect care poate că nu este suficient de clar în propunerea comisiei. Ce se va întâmpla cu banii care nu sunt utilizați pentru ecologizarea, cei 30%? Și cum se pot transfera acești bani către pilonul 2? la nivelul statelor membre. De asemenea, fermele care doresc să devină ferme ecologice verzi nu ar trebui să fie obligate să parcurgă niște etape administrative suplimentare pentru a beneficia de cei 30%, pentru că este clar că au um, îndeplinit criteriile necesare. De asemenea, astăzi trebuie să ne uităm și la impactul din punct de vedere al costurilor și birocrației și dacă propunerile noastre și ale Comisiei Europene vin să introducă costuri noi și o birocrație suplimentară, dacă acestea nu fac decât să facă viața fermierilor și mai dificilă. Uh, aceștia fiind obligați să petreacă mai mult uh, timp cu uh, activitățile administrative, atunci trebuie să renunțăm la aceste soluții, pentru că în acest moment nu ne permitem să facem asta. Și dacă le vom spune fermierilor că acesta va fi efectul măsurilor noastre, publicul nu va înțelege. Mulțumesc foarte mult! Elisabeth și apoi Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut, pentru faptul că este dispus să colaboreze cu noi. Mi-am dorit, mi-aș fi dorit astăzi să înțeleg uh, portugheza, pentru că, sincer să fiu, Nu am înțeles prea bine propunerile raportorului în ceea ce privește ecologizarea și raportul existent între propunerea sa și propunerea comisiei. Eu cred că uh, nu pot decât să vă spun că avem probleme cu această propunere pentru că, din punctul nostru de vedere, generează o mulțime de costuri și birocrație. Și domnului uh, Nicholson nu pot decât să-i spun că dacă Curtea de Conturi ne spune încă de pe acum cât de scumpă va fi reforma PAC și uh, dacă noi știm prea bine că efectul pozitiv asupra agricultorilor uh, nu uh, va fi la măsura uh, sau pe măsura așteptărilor noastre, atunci e clar că trebuie să ne regândim poziția. Trebuie să înțelegem care sunt implicațiile uh, propunerilor noastre. Ar fi păcat să oferim fermierilor mai puține fonduri decât în trecut. Eu sunt interesată de, de propunerea Um, raportorului cu privire la zonele de concentrare asupra mediului. Care este ideea dumneavoastră cu privire la acestea? Și um, eu cred că vom avea noi măsuri de, sau vom avea nevoie de noi măsuri de control în acest context. Și știu asta prea bine de acasă, pentru că, spre exemplu, zonele alpine trebuie să fie controlate de către noi, însă, în practică, avem mari probleme în a controla anual respectivele uh, suprafețe alpine. Uh, deci uh, vă sfătuiesc să fiți foarte precauți pentru că, iată, acest exemplu negativ la nivel național ar putea să se aplice la nivel european. Și în, ceea ce privește coridoarele propuse de dumneavoastră, eu cred că această propunere ar putea fi cu greutate pusă, în, cu mare greutate pusă în, uh, în aplicare. De ce? Pentru că consider că o activitatea agricolă pe o mare suprafață este mult mai logică decât uh, demararea unor activități agricole pe uh, suprafețe mici. Deci cred că efectul asupra agricol, agriculturii per ansamblu, uh, efectul acestei propuneri de coridoare e unul negativ. În ceea ce privește acest transfer de 30% din pilonul 1 în pilonul 2, ei bine, propunerea eh, în sine mi se pare foarte interesantă. E clar că aceste fonduri pentru ecologizare nu sunt eh, de cele mai multe ori eh, utilizate în totalitatea lor. Și e clar că aceste fonduri ar trebui să fie folosite, dar eu cred că ar trebui să fie folosite mai degrabă în pilonul întâi și să fie alocate acelor programe de uh, Uh, ecologizare care sunt deparate la nivel uh, național. Dacă aceste programe nu există, dacă regulile nu permit neapărat uh, folosirea în pilonul întâi a acestor fonduri, atunci ele, într-adevăr, ar trebui să fie transferate în pilonul 2. Și acum, în încheiere, vreau să vă spun că fermierii europeni sunt foarte neliniștiți de această reformă PAC. Știm cu toții care este situația bugetară din majoritatea statelor membre. Există o mulțime de uh, zvonuri apărute pe tema reformei PAC și, în acest context, eu cred că Comisia noastră ar trebui să spună cât se poate de clar ce se întâmplă și să-și asume responsabilitatea de informare a cetățenilor. Vă mulțumesc! Elisabeth Kalinowski e poi Elisabeth. Mulțumesc! domnul Kalinowski și apoi doamna Elizabeth Iegle. Mulțumesc uh, raportorului și eu pentru efortul de a confrunta propunerea Comisiei Europene cu realitatea agriculturii din uh, Uniunea Europeană. Poate confruntarea nu este cel mai bun termen, dar propunerea Comisiei trebuie să fie adaptată la situația reală a agriculturii, fără a se renunța la obiectivele de reformă. Prez- intervenția mea, îmi cer scuze, se va referi mai ales la ecologizare. În primul rând, trebuie să impunem noi condiții care să fie uniforme pentru toți fermierii din punct de vedere uh, al mediului. Însă, compensațiile oferite fermierilor care vor implementa aceste cerințe nu vor fi identice, cel puțin asta uh, propune Comisia 30% din fondurile naționale. Deci în loc să egalizăm plățile, nu facem decât să adâncim diferențele. Dacă vorbim de 30%, să spunem 30% din primul pilon și atunci lucrurile ar fi mai corecte. De asemenea, eu susțin propunerea de creștere a limitei de hectare pentru obligația de diversificare. Consider că și zonele verzi trebuie să fie considerate uh, zone productive și ca urmare, prin definiție, ar trebui să fie tratate ca niște ferme verzi. Ferme care implementează programele de mediu pe o suprafață semnificativă sau ferme care sunt implicate în programul Natura 2000. Un alt aspect, excluderea de 7% pe motive biologice. Cu cât există mai multe exploatații, cu atât terenurile sunt mai mici. În Polonia avem, de exemplu, uh, ferme de 20 hectare, de 20 de hectare, compuse din 20 uh, sau 30 de parcele. Dacă la fiecare parcelă se exclude o parte pe, de la producție, atunci vom ajunge la niște um, parcele de dimensiuni foarte mari care sunt uh, excluse aici. Un lucru care mi se pare imposibil de controlat. Apoi, proteinele, cum a spus și domnul Bove, cred că terenurile pe care va exista o astfel de cultură, trebuie să fie incluse în acești 7% producție mm, ecologică. Trebuie să fim realiști. Nu intru în detaliile de îmbunătățire a solului și a mediului, dar mi se pare a fi un um, punct pozitiv. Bun, Elizabeth acum și apoi Martin. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și eu mi-aș fi dorit astăzi să înțeleg uh, portugheza și uh, asta pentru că doream să, să prind toate acele detalii, acele nuanțe care cu siguranță erau incluse în prezentarea ta. Uh, Partea de ecologizare din pilonul întâi este foarte importantă pentru mine, de asemenea uh, granița existentă între uh, pilonul întâi și pilonul 2 este foarte importantă pentru mine și îmi doresc să, să nu existe niciun fel de discriminare a fermierilor. Rămâne însă pentru mine întrebarea următoare. Ce se întâmplă cu cei 7% pentru zonele ecologice? Acestea sunt în continuare incluse aici? Pentru că dacă avem 30% ecologizare plus 7% ecologizare, ce se mai întâmplă cu zonele defavorizate? Ce se întâmplă cu programele ag- agrare? Uh, și ce se mai întâmplă și cu Natura 2000. Toate acestea există deja. Deci cum ar putea fi integrate toate aceste măsuri deja existente, astfel încât ele să aibă o influență asupra fermierilor? Ei bine, coridoarele și punerea în aplicare a măsurilor biologice, am înțeles că trebuie să fie accentuate. Uh, cum? Vreau să te, să te întreb. Nu vreau un răspuns astăzi, dar la un moment dat voi vrea acel răspuns. În ceea ce privește uh, redistribuirea, dăm voie să-ți spun, în calitatea mea de europarlamentar german, că am luat în, în serios ultima reformă agrară și în Germania am uh, schimbat complet plățile regionale, astfel încât uh, la finalul punerii în aplicare a noului sistem să nu mai există acele plăți istorice. Ei bine, ce aud eu acum? Că în multe state membre, în multe regiuni din statele membre, situația se, este foarte, foarte dificilă, atât, atât de dificilă, încât propunerea actuală a Comisiei nu poate să fie pusă în aplicare. Deci, cum am putea pune toate aceste propuneri în aplicare într-o manieră uh, unitară? Cred că aceasta este problema pe care trebuie să ne opunem. Uh, și mai există un aspect foarte important, actele delegate. Actele delegate sunt stipulate la fiecare dintre aliniatele din propunerea comisiei. Eu cred că trebuie să ne gândim clar care sunt domeniile în care îi spunem comisiei că trebuie să, um, să țină cont de părerea Parlamentului European. Eu cred că aceste, aceste teme sunt deosebit de uh, importante și nu pot decât să-i urez mult succes raportorului. Mulțumesc, Elisabeth. Această problemă a actelor de punere în aplicare și tratatul de la Lisabona va crea într-adevăr probleme adiționale pentru noi. Dau acum cuvântul lui Martin și apoi Ritei. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului a purtat dezbateri cu toate grupurile politice deja și uh, a fost foarte deschis propunerilor care veneau din diferitele tabere. Și-a dat seama că nu avem nevoie de 2000 de amendamente la finalul dezbaterilor. din cele spuse de raportor astăzi, da, sunt de acord, există multe teme pe care trebuie să le discutăm. La fel ca raportorul, sunt de părere că propunerea Comisiei în ceea ce privește redistribuirea nu, este, nu merge suficient de departe și trebuie să ne implicăm în, aceste, în, în creierea acestui sistem de redistribuire. Dar pentru a ajunge la miezul reformei, și miezul reformei este din punctul meu de vedere ecologizarea, e bine, pentru a ajunge la miezul reformei, trebuie să spunem clar că avem nevoie de credibilitate. Vinerea trecută am promulgat strategia privind uh, biodiversitatea, strategie care conține și un uh, punct cu privire la uh, PAC. Cred că dacă stabilim o plată directă, o plată de bază și mai stabilim și o plată specială pentru ecologizare. Uh, atunci le permitem fermierilor mai leneși să accepte, să primească și să solicite plata de bază, uh, renunțând la plata de ecologizare, uh, pentru că nu, nu doresc să depună prea multe eforturi. Deci eu cred că trebuie să existe un raport strâns, o legătură strânsă, o legătură de uh, condiționalitate între cele două tipuri de plăți, pentru că altfel nu vom reuși să obținem acea uh, uh, ecologizare de care ne do- pe care ne-o dorim. Și Oare ce o să-i uh, spunem opiniei uh, publice în uh, final, în momentul în care va trebui să dăm să, să prezentăm rezultatele obținute de către noul, noua politică agricolă comună. Ei bine, dacă nu accentuăm partea de ecologizare în această reformă, atunci nu o să avem nimic de împărtășit uh, cetățenilor europeni. În ceea ce privește uh, rotația culturilor, aceasta este necesară din punctul meu de vedere. Comisia pare a nu fi de acord cu mine și tocmai de aceea vă propun să includem uh, condiția pentru achitarea plăților, o, condiția ca fermierii să aibă o rotație a culturilor de cel puțin trei culturi diferite. Dar această temă trebuie să fie inclusă neapărat în, uh, în politica agrală comună. Gândiți-vă ce se întâmplă acum, spre exemplu, în cazul soiei, pentru că avem, uh, avem prețuri enorme la soia, uh, depindem de uh, de furnizorii externi pentru soia, în același timp, uh, iată, avem prețuri foarte, foarte mici uh, pentru lapte. Ei, astfel de situații neechitabile nu pot să aibă, să, să continue a exista pe teritoriul uh, Uniunii Europene și eu cred că acestea pot fi evitate, luându-se măsurile necesare în cadrul PAC. În ceea ce privește agricultorul activ, eu cred că propunerea raportorului este cea bună. Propunerea comisiei este birocratică, în esența sa și atitudinea aceasta negativă a raportorului este cea bună. Trebuie să spunem clar uh, uh, cine este, cine nu este agricultor și cred că propunerea aceea de constituire a unei liste negative este una foarte, foarte bună. În ceea ce privește plafonarea acum, împărtășesc opinia colegului Bove cred că n-am obținut mai nimic cu modelul actual de plafonare. Conform uh, statisticilor în Germania, doar 80 de exploatații sunt afectate de, de plafonare. Deci e clar că nu există niciun fel de efect generat de acest sau actualul sistem de, de plafonare. Trebuie să decidem ce facem pe viitor pentru ca aceste efecte să existe. Dar trebuie să ținem cont de faptul că pe viitor trebuie, va trebui să le explicăm cetățenilor europeni de ce în continuare uh, marile exploatații nu sunt afectate deloc de plafonare, pe, uh, pe când uh, direct afectate sunt în esență micile exploatații situații. Deci noi acum, noi, Parlamentul European, ar trebui să avem o poziție solidă. Nu ar trebui să să fim dispuși a face prea multe compromisuri. Trebuie să spunem clar că vrem, avem nevoie de o politică agricolă comună reformată, uh, trebuie să spunem clar că cetățenii europeni trebuie să vadă clar beneficiile noii politici agricole comune. Și în acest context nu pot decât să-l încurajez pe raportor să aibă în continuare o poziție consecventă, să se pregătească pentru eventualele disesiuni cu Consiliul, dar în același timp să nu dea în înapoi să se asigure că Parlamentul European va da uh, va, va crea noul drum pe care PAC o va porni pe viitor. Parlamentul European are puterea de a face, de a, de a gestiona negocierile și dacă va reuși să facă lucrul acesta, cu siguranță vizibilitatea sa în sânul uh, cetățenilor europeni va crește. Martin, după aceea Brita Reimers, îmi cer scuze, doamna Brita Reims acum. Da. În ultimele zile m-am tot întrebat ce facem cu politica agricolă comună. Mă întreb dacă știe cineva ce facem cu politica agricolă comună. Vedeți că trecem din nou printr-o situație dificilă bugetară, avem uh, neînțelegeri la nivelul uh, coalițiilor de guvernare în majoritatea statelor membre. Iată, pro, uh, presiunea asupra Uniunii Europene pe ansamblu crește și mă întreb în contextul acesta în ce măsură am putea reforma PAC și în ce măsură am putea mulțumi pe toată lumea prin reforma PAC. E clar că nu vom reuși să obținem a, a, acest uh, uh, această mulțumire a tuturor. Uitați-vă la dumneavoastră, încercați cu toții să faceți compromisuri. Și mi se pare că aceste compromisuri ale dumneavoastră se distanțează din ce în ce mai mult de uh, interesul agricultorilor, agricultori pe care ar trebui să îi sprijinim, nu? Aceasta este misiunea noastră. Deocamdată propunerile noastre reflectă pozițiile ideologice pe care le uh, avem prin prisma apartenenței noastre politice și ajungem pornind de la această, ecolo- de la această ideologie pe care o apărăm să le uh, spunem ce- cetățenilor, respectiv fermierilor, ce trebuie să facă. Asta vom face și cu ecologizarea. Ei bine, această prescriere a unor rețete uh, care ar trebui să funcționeze în toate cazurile, să funcționeze în toate cazurile, nu vor da niciun fel de rezultate, nu vor face nimic altceva decât să ne îndepărteze și mai mult de fermieri. Care era obiect, obiectivul inițial? Acela de a ne distanța tot mai mult de plățile directe. Dar pornind de la ceea ce se întâmplă acum, eu mă, mă tem că nu vom reuși să obținem nici pe departe acest obiectiv. Uh, propunerile dumneavoastră nu fac nimic altceva decât să îl supere pe fermier. Uh, îi cerem fermierului din ce în ce mai multe formulare, din ce în ce mai multe justificări. Ei bine, nimeni nu va accepta lucrul acesta. Dacă punem din nou și din nou o povară birocratică asupra, asupra fermierilor, îi vom îndepărta de noi. Asta uh, reușim să obținem și în cazul celorlalte altor cetățeni europeni. Deci eu cred că ecologizarea nu ar fi trebuit să fie inclusă în uh, pilonul întâi, pentru că această, această ecologizare ar, ar fi trebuit și s-ar fi potrivit mai degrabă în pilonul 2, unde s-ar fi al, alăturat altor programe pentru protecția mediului. Și dacă am fi făcut uh, așa, cu siguranță am fi obținut mult mai multe. Ei bine, n-am făcut-o. Am pus ecologizarea la, polon, uh, la pilonul 1 și iată că ne complicăm și ne tot complicăm în cadrul discuțiilor noastre încălcăm din ce în ce mai mult uh, Uh, dreptul la informații private. Uh, le cerem fermierilor să ne dea primul preț, uh, următorul preț, intrăm tot mai mult în sfera, cetățe- sfera privată a fermierului, așa cum o facem și în cazul celorlaltor cetățeni europeni. Cred că această reformă nu va genera decât frustrări, prin urmare frustrarea va duce la scăderea fermierilor implicați în această reformă și eu nu cred că astfel am obține rezultatele pe care ni le dorim. Eranț. Mulțumesc. Domnul Garcia. Și mai avem o lungă listă de vorbitori. După care o să discutăm despre zonele defavorizate. Transportul animalelor va rămâne pentru următoarea reuniune. Uh, aș dori să-i mulțumesc domnului Capula Santos, care dorește să îmbunătățească propunerea Comisiei. atunci când vorbim despre politica agricolă și sunt de acord cu toți cei care știu că va fi dificil să ajungem la un acord atunci când vorbim despre plățile directe și despre redistribuire, pentru că țările care primesc mai mult nu sunt pregătite din punct de vedere politic să renunțe la o parte din aceste fonduri pentru că este o decizie politică foarte dificilă. Și în același timp aș dori să subliniez și faptul că aceste plăți directe neechilibrate există din motive istorice, ceea ce duce la concurență neloială. astfel încât nimeni nu are impresia că țările baltice cer ceva special, dar aș dori să spun că fermierii din țările baltice sunt pregătiți să renunțe complet la plățile directe, lucru care ar trebui să se facă în toată Uniunea Europeană și dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui să încercăm să colaborăm pentru a merge în aceeași direcție, astfel încât aceste uh, diferențe să se echilibreze și ca politica agricolă comună să devină mai competitivă la nivel global. Aș dori să subliniez de asemenea că în țările baltice avem cele mai mici plăți și, în același timp, trebuie să respectăm toate cerințele pe care trebuie să le respecte și cei, celelalte state membre. inclusiv uh, cei care primesc plăți de 6 până la 8 ori mai mari decât ale noastre și plățile directe sunt legate de prețurile terenurilor, lucru care poate fi confirmat și de alte uh, țări care au uh, aderat în ultima rundă de extindere. Și în momentul de față, terenurile noastre sunt cumpărate de fermieri din alte țări ale Uniunii Europene. fermierii nu își pot permite terenurile în uh, Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria și așa mai departe, pentru că acolo poți să cumperi terenuri la niște prețuri ridicole și nici acest lucru nu este corect. Aș spune că fermierii din țările baltice sunt interesați de toate subiectele pe care le discutăm noi aici, de problema sprijinului pentru tinerii fermieri, spre exemplu, pentru că în țările noastre fermierii sunt printre cei mai uh, bătrâni din Europa. Apoi, ecologizarea. Țările baltice sunt foarte ecologizate și este absurd să punem deoparte 7% din uh, terenurile arabile care pot fi utilizate. De asemenea, ideea conceptului de fermier activ este o problemă foarte importantă pentru noi. Publicul este foarte agitat de problema celor fermieri de canapea care primesc uh, banii de sprijin, dar nu fac nimic în mod activ. Bineînțeles, suntem pregătiți să ajungem la un compromis pentru că știm foarte bine că avem nevoie de acest compromis în agricultură, astfel încât fiecare să aibă ceva de câștigat și nu de pierdut. Negocierile vor fi însă foarte dificile, în special cele legate de buget. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și o să vă rog să vă respectați uh, timpurile de vorbire. Trebuie să vă reamintesc Cred că și uh, președintele anterior a fost uh, prea generos cu timpul pe care vi l-a acordat. Dau cuvântul doamn doamnei Casia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi Comisiei pentru că a demarat acest uh, grup la nivel înalt care să analizeze uh, Uh, plantarea uh, viței de vie este un punct important pe care îl uh, dorim discutat de multă vreme și mai, avem, mai discutăm și despre cotele de zahăr pentru viitoarea PAC, pentru că trebuie să-i apărăm pe oamenii care plantează viță de vie și care vor să intre pe piața zahărului, care a fost o piață foarte aglomerată în ultimii ani. Și cred că ar trebui să avem plăți directe legate, cu, legate de zonele cu handicap natural, pentru că în dezvoltarea rurală există deja niște măsuri care se aplică aici. Deci, poate ar trebui să analizăm situația cu mai multă atenție. În ceea ce privește ecologizarea, ideea care a, fost, care a tot circulat, care a fost lansată, avem un procentaj care este legat de ecologizare, care mie mi se pare monstruos, este 30% și uh, este o dictatură, practic, față de alte sectoare, cum ar fi creșterea animalelor, sector extrem de important în Uniunea Europeană. Un alt punct care mă îngrijorează este că Comisia nu știe foarte bine ce se întâmplă în, uh, în Spania și uh, Uh, analizează și situația culturilor de uh, măslin. Și în Spania nu poți să ai măsuri universale, nu poți avea măsuri de ecologizare speciale pentru Spania și pentru Europa. Uh, nu poți avea aceleași măsuri pentru Spania și pentru țările din Nord. Trebuie ca acestea să fie diferențiate. Apoi, ce înseamnă fermier activ? cineva care are o activitate de producție. Asta nu înseamnă că trebuie să fie singura lui activitate. Dar dacă această activitate creează locuri de muncă și aduce venituri, cred că asta ar trebui să fie considerat uh, fermier activ. Chiar dacă cineva are un uh, teren mai mic, o parcelă mai mică, tot ar trebui să fie considerat fermier activ. Poate este un singur om angajat uh, într-o zonă mai mică și într-o zonă mai mare vorbim de 20 de angajați, dar ar trebui să ne legăm nu doar de suprafață, ci și de numărul de locuri de muncă. Nu uitați că zonele sunt diversificate. Uh, măslinele, culturile de orez uh, au nevoie de tratamente specifice. Deci nu poți să impui niște măsuri universale în Europa, pentru că trebuie să ținem cont de diferențele subtile ale condițiilor pentru aceste culturi. Apoi, creșterea animalelor. Există zone în care poți crește animale pentru carne și zone în care nu poți face acest lucru. Deci trebuie să ținem cont de diferențe și trebuie să avem un tratament uh, just și nediscriminatoriu. Sper că acest lucru vă va ajuta în negocieri. Mulțumesc. Zapewne te życzenia są potrzebne dla sprawozdawcy. Eu cred că raportorul uh, o să accepte urările dumneavoastră de bine. Domnul Ia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că și-a asumat o responsabilitate deloc ușoară. Noi, în orice caz, vom, îl vom ajuta să ducă la bun sfârșit această responsabilitate. Mi-am uh, notat patru comentarii. În primul și în primul rând, plățile directe. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Vom fi mai rapizi decât propunerea comisiei, însă vă rog două lucruri. Mai întâi de toate, vă rog să nu uitați de diferențele existente între statele membre sau în statele membre. Ar fi ar fi păcat să uităm de această diferență. Am, am aflat prea bine că diferențele uh, din interiorul statelor membre în ceea ce privește plățile directe sunt chiar mai mari decât uh, diferențele existente între diferitele state, ale mem- uh, state membre. Uh, deci trebuie să eliminăm această discrepanță. Trebuie să ducem uh, la bun sfârșit, în fond și la urma urmei, bilanțul de sănătate, dacă îmi permiteți. Am aflat de asemenea că a fost inclusă în, uh, de, în discuțiile privind uh, plățile directe o delegație din statele baltice și acest, această delegație a susținut că multe dintre suprafețele agricole din statele baltice se află sub, uh, sub tutela uh, Federației uh, Ruse și tocmai de aceea nu beneficiază de uh, plății directe. Iată, încă o problemă care ar trebui să fie rezolvată pentru ca fermierii să nu fie dezavantajați. Al doilea comentariu, simplificarea. Cred că acesta este conceptul cheie. S-au făcut multe propuneri în acest sens, nu pot decât să numesc trei cred că în ceea ce privește agricultorii activi trebuie să folosim uh, definiția ce există deja. Nu cred că avem nevoie de precizări, pentru că orice fel de precizare va, de, va uh, genera o birocrație suplimentare, suplimentară. Și, în plus, oricât de mult am preciza această definiție, cu siguranță nu îi vom putea pedepsi pe cei care uh, trebuie să fie pedepsiți. Uh, eu sunt absolut convinsă că dacă regina Angliei își angajează un avocat uh, bun, uh, acesta va reuși să dovedească că și regina Angliei este, uh, este fermier activ. Deci, haideți să nu, să nu ne complicăm în definiții. În ceea ce privește ecologizarea, sunt de acord cu doamna Iegle. Cred că fermierii care în pilonul 2 iau parte la programe ecologice ar trebui să nu mai fie obligați a demonstra cine știe ce activități pentru a beneficia de uh, plățile de ecologizare. Iată, sunt de acord o dată în viață cu doamna Iegle și prin urmare puteți deduce de aici că propunerea noastră este bună. A treia, al treilea comentariu, plafonarea îmi știți prea bine poziția, sunt împotriva plafonării, iată, nu mai sunt de acord cu doamna Iegle. De ce sunt împotriva plafonării? Pentru că nu-i găsesc sensul. Cred că dacă exagerăm, facem mai mult rău decât uh, bine. Trebuie să ne asigurăm că marile exploatații agricole fac parte într-adevăr din familia agricultorilor. Dacă plafonarea uh, Uh, se va face după cum propunea domnul Bove, atunci rezultatul ar fi acela de a sprijini crearea unor uh, adevărate adevărați coloși industriali în domeniul agricol. Deci iată, iată care ar putea fi uh, rezultatul obținut și nu ni-l dorim. În al patrulea rând, măsurile de piață, cred că ar trebui să organizăm o audiere pe această temă, pentru că și eu aș fi interesat de rezultatele obținute prin uh, această, aceste măsuri de piață. Uh, tutunul, cred că am terminat cu tutunul, laptele acum se, se termină, se termină sau expiră termenul pentru lapte. Eu, în mod normal, măsurile ce vizează piața uh, distrug sistemul, însă în același timp sunt necesare pentru sistem. Deci iată de ce propun ca această temă să fie tratată în cadrul unei audieri. În rest, sunt de acord cu domnul raportor și îl asigur că îl vom sprijini pe parcursul lucrărilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. îi dau cuvântul domnului Danton, apoi domnului Diț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru dezbaterile pe care le poartă uh, cu noi și pentru tot ceea ce face. E clar că va trebui să mai discutăm mult timp de acum înainte detaliile. Însă, dați-mi voie să vă spun de pe încă de pe acum că propunerea raportorului merge în direcția cea bună, spre deosebire de propunerea comisiei. Și, prin urmare, uh, îl sprijinim pe domnul raportor și îl vom ajuta să își îmbunătățească chiar propunerea. Câteva dintre aspectele pe care le sprijin. Sunt într totul de acord că trebuie să existe o, o graniță cât se poate de clară între plățile de bază și plățile de ecologizare. De asemenea, dimensiunea exploatațiilor uh, și creșterea acesteia de la 3 hectare la 20 de hectare mi se pare o propunere solidă. Va trebui să mai discutăm însă măsurile de ecologizare. Eh, suntem de păreri diferite, după cum s-a văzut în, în cadrul dezbaterii de astăzi și, de asemenea, situația din statele membre este diferită. Regret eh, că propunerea Comisiei va genera mai degrabă mai multă birocrație și dați-mi voie să vă spun că nu ne permitem mai multă birocrație. Uh, Pornind de la situația bugetară din statele membre, cu siguranță la finele zilei nu vom obține și nu vom putea obține uh, sume suplimentare. Cu siguranță, dacă sporim uh, fondurile cu 20%, dar în același timp sporim și birocrația cu 20%, uh, nu ne vom putea bucura de sprijinul uh, fermierilor europeni. Eu provin dintr-o zonă în care activitatea agricolă merge foarte, foarte bine. Dar cu toate acestea, sau tocmai pentru acest, uh, sau tocmai din acest motiv, eu cred că agricultorii din zona pe care o reprezint nu vor fi de acord cu reducerea suprafețelor lor agricole pentru crearea acestor coridoare. Am uh, avut uh, cât un exemplu pozitiv sau un exemplu elo- elocvent în acest sens de curând. Uh, Uh, am un tânăr fermier avea 80% uh, teren concesionat și 20% teren propriu. Dacă din acest 100% trebuie să fie scăzute 7%, 7 hectare, vă dați seama că uh, bietul tânăr fermier va trebui să plătească în același timp mai mult prețul de concesiune iar dacă îi mai uh, uh, îi mai obligăm să plătească și partea aceea de, cof- de ecologizare, atunci costurile fermierului cresc și mai mult și, uh, prin urmare, astfel de propuneri cu siguranță nu pot fi făcute de către instituțiile europe- europene. Acesta nu poate fi viitorul PAC. După cum spunea un antevorbitor, măsurile de ecologizare nu pot fi aceleași în toate statele membre. Statele membre sunt mult prea diferite și diverse pentru a, a se introduce măsuri unitare. De ce nu scriem pur și simplu 20% din uh, fondurile agricole pe care le primește fiecare stat în mar, uh, stat membru, ar trebui să fie folosită pentru măsuri uh, ecologice. Uh, măsuri ecologice potrivite. Cred că și asta este o propunere de care trebuie să ținem cont. În al doilea rând, dați-mi voie să mă refer și eu la tema uh, agricultorul activ. Uneori ar trebui să fim uh, să fim să dăm dovadă de umor, domnule președinte. Eu cred că ar fi mai logic dacă Comisia ne-ar uh, da o definiție clară pentru funcționarul activ. Cred că pornind de la această definiție am putea decide clar ce reprezintă și fermierul activ. Cred că doar așa am putea uh, avansa pe această temă. Deci îl rog pe reprezentantul Comisiei să ne prezinte în curând o definiție a funcționarului activ ca să ne ajute în uh, deciziile noastre. Și în ultimul rând, uh, E clar că redistribuirea în cadrul statelor membre și între statele membre trebuie, uh, trebuie să fie una eficientă. În rest, vreau să-i urez mult succes raportorului și haideți împreună să luăm o decizie potrivită pentru fermierii noștri. Merci. Domnul Danta acum. Mulțumesc raportorului pentru elementele pe care le-a adus în dezbatere și pentru clarificările aduse. Cred că am spus-o deja de mai multe ori. Uh, ecologizarea nu mi se pare o idee proastă, dar uh, modul de punere în aplicare, așa cum a fost el uh, propus, mi se pare de nejustificat în ochii agricultorilor. Pentru că, dacă mă refer la ceea ce a spus colegul Albert, este foarte clar că tânărul fermier ar trebui să continue să câștige pe cele șapte hectare, prin plăți directe, pe cele șapte hectare dedicate biodiversității, pentru că altfel este o penalizare uh, care uh, îl va face să piardă, să-și piardă interesul. Cred că raportorul a propus uh, o anumită diversificare și mai multă claritate a dezbaterii în ceea ce privește ecologizarea, dar eu sunt de părere că uh, în ceea ce privește culturile proteice, ar trebui să fie incluse și ele în uh, um, aceste ecologizări, pentru că mă gândesc aici la lucernă, spre exemplu, care este o cultură excelentă pentru reînnoirea solului și care uh, în momentul de față ar putea fi folosită. Dar cred că agricultorii noștri au, uh, au, au nevoie în același timp de încredere și de adaptare. Uh, să mă explic în ceea ce privește încrederea. Mie mi se pare posibil să ieșim din această serie de interdicții, pentru că în, uh, cazurile, în uh, instanțele europene există un precedent în ceea ce privește directiva cadru privind apa, care fixează obiectivele și rezultatele, dar nu și obligații legate de mijloacele de pune în aplicare. Eu cred că fermierii sunt oameni inteligenți, după părerea mea, și dacă le propunem uh, Uh, să atingă niște, să obțină niște uh, rezultate și îi lăsăm să-și aleagă sigur uh, mijloacele de a face acest lucru, sunt destul de ingenioși ca să ajungă la un fel de a face acest lucru. Și cred că putem deschide o nouă cale în acest sens prin redactarea amendamentelor. De asemenea, În ceea ce privește întinerirea resurselor umane, asta este o problemă extrem de importantă. Putem să ne facem griji legat de capacitatea de producție, de creșterea demografică sau de scăderea demografică din Europa. Putem să ne punem întrebări dacă putem să asigurăm suficientul alimentar, dar dacă nu avem suficienți fermieri, tot ce am făcut va fi inutil. Deci cred că problema uh, acestui uh, tânăr agricultor este o problemă extrem de importantă. Poate situația nu e la fel de gravă în toate statele. Cred că în stat, există în anumite state membre un număr mare de exploatații mici. Dar atunci când privesc cifrele, stat cu stat, când văd uh, media de vârstă, uh, a fermierilor, într-adevăr există un uh, pericol destul de real. Bineînțeles, uh, fermierul ar fi mai încântat să se extindă el decât să aibă un vecin, dar um, un țăran singur este un țăran în pericol și este o, teză care m-a marcat, așa încât cred că ar trebui să încurajăm această colaborare între generații. Este extrem de important. În ceea ce privește problema agricultorului activ, uh, Împărtășesc propunerea raportorului. Cred că trebuie să fixăm un cadru european și ca acesta să aibă să rămână la latitudinea fiecărui stat membru să uh, reglementeze în detaliu. Apoi, două aspecte care nu au fost abordate până acum. Ecocondiționalitatea. Cred că trebuie să Uh, strângem un pic uh, dispozitivul, pentru că modul în care se aplică ecocondiționalitatea în diversele statelor membre duce la un grad de concurență care poate fi concurență neloială pe piața unică. Trebuie să fixăm, să stabilim niște uh, limite și să precizăm foarte clar ce se așteaptă. Și celălalt punct este cel al suprafețelor elegibile. Propunerea Comisiei deschide ajutorul la hectar pentru întregul uh, exploatațiilor agricole. Și am văzut astăzi uh, în, uh, într-un raport de care e responsabil domnul Hoffman că trebuie să precizăm lucrurile un pic mai clar. Eu cred că este o eroare să deschidem aceste ajutoare la suprafața de, la hectar. Uh, și cred de asemenea că în ceea ce privește copacii fructiferi se pune exact aceeași problemă și sunt în favoarea păstrării eligibilității și a nu avea o eligibilitate sistematică. Bardzo proszę pan poseł Salvama. I proszę bardzo proszę. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc raportorului, domnul Capula Santos, pentru niște idei de foarte mult bun simț și pentru că a venit și în vizită în Finlanda într-o perioadă în care acolo nu crește nimic, în februarie. Dar a avut o vizită fructuoasă acolo, așa că vă mulțumesc pentru asta și o să uh, intru în detaliu în ordinea prezentată de domnul Capula Santos. Bineînțeles, nu putem să ajungem la un compromis care să mulțumească pe toată lumea în problema convergenței, dar în ceea ce privește ecologizarea, sunt câteva idei pe care aș dori să le menționez, deși unele dintre ele au fost deja menționate. Problema procentului de 30%. Sunt de acord cu doamna Kerstinger că ar fi prea ușor și ar transmite un, meta- un mesaj controversat uh, oamenilor din Europa, că putem uh, să încurajăm fermierii să facă mai mult pe primul pilon, ceea ce mm, până la urmă nu ar fi o greșeală, dar uh, doamna Egle și domnul York pot să mm, mă contracareze atunci când vorbim despre al doilea pilon și despre ceea ce s-a făcut deja. Trebuie să ținem cont și de acest lucru pentru că sunt multe state membre care au luat deja nenumărate măsuri care ar trebui să fie și ele luate în calcul. M-a bucurat să aud că cerința de 3 hectare va fi crescută la 20 de hectare. Ne-ar mulțumi să avem și 15 hectare. Unele zone din Europa în unele zone din Europa nu are nicio logică dacă vorbim despre mediu sau uh, valori să cerem automat trei tipuri de culturi pentru că nu, chiar nu văd de ce Uniunea Europeană s-ar lansa în asemenea cerință. Sunt de acord și cu Jim Nicholson. Și o să intru un pic mai în detaliu. Dacă transmitem un mesaj către cetățenii Europei Acest mesaj ar trebui să fie reguli mai simple. Și nu trebuie să venim cu o simplificare care a fost și mai complicată, pentru că asta nu e o problemă doar între Comisie și Parlament, ci este o problemă între Uniunea Europeană și cetățenii săi, care ar trebui să fie luată serios în calcul. Și trebuie să fim foarte atenți la ideea aceasta de simplificare. Este ca o asigurare de viață pentru întreaga Uniune. Nu putem să transmitem către cetățeni mesajul că agricultura o să fie și mai scumpă decât uh, până acum uh, și nu va fi la fel de productivă. Nu în ultimul rând, plățile cu plată. Este nevoie de ele, într-adevăr în anumite țări, așa cum a spus și Marin, dar avem nevoie de mai multe informații și ar fi extrem de interesant să aflăm care ar fi, de fapt, definiția dacă va fi permisă această intraconvergență între, pilona, între piloni. Mă scuzați. Uh, domnul Capula Santos a spus că dacă vorbim doar despre 25% din al doilea pilon, atunci mai mult de 10% ar trebui să fie permis. Și asta este o problemă crucială legată de detalii. Pentru că, după cum știți, diavolul stă în detalii. Dar, până la urmă, este un raport excelent. Mulțumesc! Pan poseł Wojciechowski, bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vorbim despre mm, unul sau poate chiar cel mai important uh, raport uh, pentru acest mandat al Parlamentului European, pentru că raportul de față tratează elementul cel mai important al politicii agricole comune. Plățile directe sunt o parte vitală a acestui sistem și aș dori să-i mulțumesc domnului Capulo Santos pentru uh, treaba excelentă pe care a făcut-o redactând acest raport și încercând să introducă toate mm, propunerile și sugestiile, făcând foarte multe reuniuni și căutând uh, compromisul. Însă orice compromis are limitele sale și aceste limite sunt uh, fixate prin legea europeană și aș dori să abordez o problemă care nu a fost abordată suficient. Această reformă a PAC nu este numai o, mm, un subiect politic, ci și unul legal, juridic. Uh, am identificat cu toții probleme în statele membre care trebuie luate în considerare. De exemplu, ecologizarea în general sunt în uh, favoarea unei agriculturi verzi, iar politica agricolă comună ar trebui să țină cont de aspectele de mediu și de necesitatea de ecologizare. Însă, până în prezent, nu există în tratat o bază care să impună obligația de ecologizare fermierilor. Asta nu face parte din obiectivele PAC. Redistribuirea resurselor. Aici trebuie să ne referim la articolul 18 din tratat, care interzice discriminarea pe bază de naționalitate. Dacă, după reformă, agricultorii lituanieni vor primi jumătate din plățile primite de uh, agricultorii danezi, atunci ne vom întreba care este motivul. Asta din cauza condițiilor în care agricultura la noi nu, ci numai din cauza naționalității. În articolul 39 uh, al tratatului se vorbește despre uh, diferențierile regionale și nu despre cele naționale. Deci se poate lua în considerare diferența între regiuni, dar nu diferența între state. Tratatul interzice foarte clar discriminarea între statele membre. La în calitate de deputat polonez trebuie să subliniez acest lucru. Ambele camere ale Parlamentului nostru au adoptat recent o rezoluție prin care cer Parlamentul European, în plus față de guvernul polonez, să țină cont de aceste elemente juridice și să garanteze plăți directe egale în conformitate cu dispozițiile tratatului. Așadar, domnule președinte, aș dori să vă rog să luați în considerare această moțiune a mea. Doresc să invit Comisia să organizeze o audiere publică privind aspectele juridice ale um, reformei politicii agricole comune, pentru că vorbim despre implicațiile politice, despre implicațiile economice, însă nu am vorbit și despre aspectele juridice. Nu am vorbit despre modul în care propunerile Comisiei Europene uh, Uh, se uh, încadrează în uh, tratat. Și eu am încercat să le identific pe cele mai critice. Așadar, când vom vota acest regulament, trebuie să fim siguri că nu încalcă dispozițiile fundamentale și constituționale ale Uniunii Europene și susțin necesitatea organizării unei audieri publice privind aspectele juridice ale acestei reforme. Ar trebui să invităm experții uh, juriști ai Uniunii Europene și să auzim părerea lor, pentru că voi vota numai pentru o soluție care este conformă cu uh, tratatul și oricare ar fi opțiunile politice, nu voi putea uh, sprijini o soluție care încalcă legea. Ca urmare, rog biroul comisiei noastre să organizeze o astfel de audiere privind aspectele juridice ale acestei reforme. Mulțumesc! Mulțumesc, ținem cont de această propunere, însă vă invităm să ne o adresați în scris, să ne spuneți foarte clar ce doriți Mm, astfel, pentru comisia noastră va fi util să înțelegem ce ați spus. Am uh, încheiat lista de vorbitori. Mai am uh, două lucruri pe care vreau să-i le spun raportorului. Problema subvențiilor care influențează nivelul venitului în legătură cu numărul de angajați pe hectar. Asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare, ecologizare. Va fi acesta elementul decisiv pentru plățile de bază? Și o a treia întrebare. Știu cât de dificil este pentru dumneavoastră să vă referiți la această temă, dar v-aș invita totuși să vă reconsiderați poziția și să ne uh, furnizați informații și în scris, uh, pentru că ne-ar fi foarte utile, pentru că există foarte multe aspecte foarte complicate și uh, pentru a vă putea sprijini pe viitor, am avea nevoie să avem un document de poziție din partea dumneavoastră în scris. Și vă rog să mă scuzați pentru aceste întrebări suplimentare și pentru această cerință, dar dacă veți reuși să ne furnizați ceva în scris, asta ne-ar fi foarte uh, util. Și acum vă dau cuvântul. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou naturalmente ser muito breve, porque ainda temos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi foarte succint, pentru că mai avem o temă foarte importantă pe care trebuie să o abordăm. Mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție. Uh, vă mulțumesc pentru modul constructiv în care v-ați exprimat opinia. Am avut o atmosferă foarte pozitivă în această sală și sper că vom reuși să menținem această ambianță până la încheierea lucrărilor pe acest raport, în ciuda dezacordurilor care există. Văd că toți reprezentanții grupurilor sunt de acord cu noi că sunt de acord cu mine că ne dorim cu toții să obținem niște soluții și trebuie să avem o poziție foarte puternică a Parlamentului pentru a putea influența în mod substanțial negocierile. Aș, mi-ar plăcea să pot răspunde tuturor întrebărilor, dar din păcate nu avem suficient timp. Până la jumătatea lunii mai voi încerca să vă furnizez un document scris care să poată fi tradus în luna iunie. Cred că până pe 18-19 veți primi toate rapoartele de pe această temă. Așadar, invit toți colegii care au propuneri de amendament să facă acest lucru cât mai rapid, ca eu să pot să le integrez în raport. Aș prefera să faceți asta chiar în cursul acestei săptămâni. Ca și până acum, uh, sunt gata să um, port discuții bilaterale pentru că este un aspect foarte complex cu foarte multe detalii și văd că unii colegi nu au reușit să uh, înțeleagă toate problemele legate de ecologizare, problema plăților duble. Nu vă mm, acuz, uh, înțeleg că această problemă a plăților duble este foarte gravă. Deci avem plăți directe la pilonul 1 și apoi plăți pentru um, măsurile ecologice în pilonul 2, care însă vizează aceleași uh, teren. Pentru moment, această situație este legală, deci trebuie să vedem uh, care ar fi soluția cea mai bună din punct de vedere tehnic, juridic, dar și etic. Ați ridicat foarte multe aspecte și ați făcut foarte multe observații. Eu însumi uh, mi-am exprimat câteva îndoieli și Poate că va fi dificil să avem o soluție tehnică pentru toate problemele, însă ceea ce contează este să fim de acord asupra formatului uh, reformei pe care ne-o dorim. V-am auzit preocupările și voi încerca să le introduc în raport nu vă pot da acum un răspuns complet la toate întrebările pe care le-ați ridicat, pentru că nu avem timp. Însă, aș răspunde ultimelor uh, observații făcute de președinte. Plățile directe și impactul lor asupra veniturilor fermei. Știm din punct de vedere al concurenței că în unele situații poate exista o concurență neloială. În lipsa acestor plăți, uh, concurența nu ar mai exista și ne dorim uh, ca um, fermierii europeni să poată să intre într-o concurență corectă pe piețele europene. Această concurență corectă nu ar putea exista fără aceste plăți directe. Însă, procesul nu ar fi unul corect dacă nu am definit și regulile necesare. Deci, Cu cât există mai puține condiții uh, legate de obținerea unei plăți de bază, cu atât problemele pot fi mai grave. Trebuie să existe un fel de contract pe care fermierul să-l îndeplinească, prin care se spună foarte clar dacă primește o plată, uh, ce trebuie să facă în schimb. Acestea sunt uh, subiectele principale și sper că, din punct de vedere juridic, serviciile specializate vor putea să ne ajute și ele. În ceea ce privește legalitatea măsurilor pe care le mm, discutăm aici, sigur că noi, în calitate de Parlament, trebuie să fim primul garant al faptului că orice soluție votăm noi aici uh, respecte din punct de vedere juridic uh, uh, tratatele. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru sprijin și pentru ceea ce ați adus în discuție. Repet că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice discuții bilaterale, în orice formă și sunt gata să introduc propunerile și sugestiile dumneavoastră pe care le aștept cât mai repede posibil după iunie ne așteaptă o perioadă de negocieri lungă și probabil uh, multe amendamente vor fi depuse și sper că până la urmă vom putea să avem o propunere solidă și consecventă care să reprezinte poziția Parlamentului în calitate de colegiuitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Ca urmare, ce vă rugăm noi este să Ce vă rog eu, îmi cer scuze, ce rog eu așadar colegii, este să respecte cerința raportorului și să contribuie pentru ca raportul să ofere o soluție care să fie bună din toate punctele noastre de vedere. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a fost dispus să ne prezinte pe scurt uh, viziunile sale cu privire la viitorul raport. Și eu, la fel ca și alți vorbitori de germană din uh, sale, trebuie să recunosc că regret faptul că nu v-am înțeles toate nuanțele din intervenția inițială, dar cu siguranță vom clarifica uh, detaliile. Dați-mi voie să fac și eu comentariile mele. În ceea ce privește com- uh, convergența, Comisia Europeană a făcut o propunere care ar trebui să ducă, pe de o parte, uh, convergența între regiunile Uniunii Europene și, pe de altă parte, uh, la luarea în considerare a tuturor factorilor care ar putea influența plății, plățile. Uh, cifrele prezentate mi se par foarte ambițioase, însă uh, înainte de a lua poziție vis-a-vis -vis de ele, trebuie să aflu uh, um, șirul dumneavoastră de idei. Alt, un alt punct important în, pe parcursul dezbaterii a fost ecologizarea. Cera, cerați o plăți diferite, plata de bază și plata de ecologizare. Ei bine, propunerea Comisiei conține această graniță pe care o țineți dumneavoastră. Uh, o, o cereți dumneavoastră. Bineînțeles că se pune problema sancțiunilor care ar putea fi folos, folosite. Comisia a prezentat un document de lucru care a fost adresat mai apoi Consiliului și statelor membre, dar, bineînțeles, și uh, Parlamentului European și, și în acest document de lucru prezentăm o alternativă în care spunem că, bineînțeles, nu vor exista sancțiuni uh, care se vor concretiza în uh, limitarea plăților de pază în cazul în care plățile de ecologizare nu sunt folosite. Însă, în același timp, nu vrem să îi lăsăm pe uh, fermieri să facă tot ceea ce vor uh, ei, deci îi vom obliga într-o oarecare măsură să aplice toate măsurile de ecologizare, însă uh, ne lipsa de apropiere a fermierilor de dorințelor noastre, de dorințele noastre nu va duce neapărat la o limitare a plăților uh, de bază. În ceea ce privește cei 20 uh, de hectare, cele 20 de hectare pe care le propuneați dumneavoastră, nu știu dacă am înțeles prea bine propunerea dumneavoastră, însă uh, dacă am înțeles-o bine, atunci dați-mi voie să vă spun că propunerea dumneavoastră exclude state membre pe ansamblu de la măsurile de ecologizare și lucrul acesta nu este potrivit, nu-i așa? Și nu, nu ni-l dorim. Noi am stabilit 3 hectare pentru ecologizare și în cazul pentru diversificare și în cazul ecologizării nu cred că e important să avem o, o limită de hectare. În ceea ce privește rotația, rotația culturilor, noi am încercat să uh, Uh, ținem cont de faptul că această pro- procedură este una care se aplică pe, marsura, pe parcursul mai multor ani. Noi, în cadrul uh, reformei PAC, ne referim la, referim la plățile anuale. Prin urmare, nu putem include în calculele noastre și, uh, și această, această propunere a dumneavoastră. În ceea ce privește pro, plantele care conțin proteine, eu cred că propunerea noastră ar duce la o încălcare a acordurilor cu OMC. În ceea ce privește Natura 2000, aceasta nu aduce de la sine noi responsabilități pentru fermieri, ci se pune în aplicare doar în, prin contextul planurilor naționale de uh, ecologizare. Uh, deci, vedeți că uh, Natura 2000 nu trebuie neapărat să fie uh, luată în considerare în acest uh, context. În ceea ce privește fermierul activ, agricultorul activ, se spunea că definiția noastră ar fi mult prea complicată, că ar duce la prea mari poveri biro- birocratice. Și tocmai de aceea noi în momentul de față evaluăm un model care s-ar baza pe o listă negativă uh, listă negativă care va conține o serie de operațiuni care nu uh, trebuie să fie să facă obiectul unor plăți directe. Însă această listă nu este una exclusivă, ci uh, va permite practic fermierilor să dovedească că sunt agricultori activi. Noi încercăm să nu discriminăm agricultorii. O, o listă negativă după modelul prezentat de dumneavoastră ar duce la, de, uh, la Uh, discriminarea celor care îndeplinesc toate condițiile uh, stipulate în respectiva listă. Dar schimbând sarcina probei, deci punându-i pe fermieri să demonstreze că sunt fermieri activi, eu cred că nu ne-am putea uh, nu am putea fi acuzați de discriminare. În ceea ce privește plafonarea și ecologizarea, s-au menționat aici două idei și anume includerea unui așa numit contract de inovare sau uh, se propunea luarea în considerare a suprafeței în sine. La ecologizare se propunea de asemenea transferul fondurilor neutilizate din pilonul 1 spre pilonul 2. Eu cred că toate aceste idei sunt dificil de pus în practică din punct de vedere administrativ. Acestea nu ar duce la simplificare, ci din potrivă. Uh, pentru că ar trebui să ținem cont nu doar de costurile mâinii de muncă, de lucru, ci și de alte, de alți factori care sunt greu cuantificabili. Și în ceea ce privește transferul, să nu uităm faptul că transferăm practic fonduri din 1 în 2, ceea ce înseamnă că anual va trebui să adaptăm uh, cadru financiar multianual și mai mult decât atât, nu vom ști niciodată din timp dacă există sau nu fonduri neutilizate în uh, planul 1. Uh, Țineți cont de faptul că planul 2 trebuie să fie, pilonul 2 trebuie să fie bine uh, Uh, să, să fie bine programat și pro, programat din timp și, prin urmare, această nesiguranță nu ar duce sau nu ar genera acea siguranță de care avem nevoie în planificare. În ceea ce privește uh, cei 15% în plus la costurile administrative, de, despre care vorbea Curtea de Conturi. Aceasta este o cifră care nu a fost inventată de Curtea de Conturi, ci de uh, Comisia Europeană. Și aș, această cifră se referă nu la domeniul pe ansamblu, ci la doar plățile directe. Și propunerea noastră este aceea ca în statele membre în care sistemele de control funcționează bine, să prevedem posibilitatea de a reduce uh, procentele de control. Această propunere uh, se, este inclusă în uh, propunerea de regulament orizional, orizontal și în cazul în care lucrul acesta s-ar putea aplica într-adevăr, vă dați seama că uh, costurile administrative ar Uh, scădea semnificativ. Uh, și aceste scăderi de costuri, uh, scăderi semnificative de costuri ar putea fi aplicate deja și obținute deja în multe state membre. Și vă atrag din nou atenția asupra faptului că acest procent se aplică doar la plățile directe și nu la domeniul per ansamblu. Și actele delegate. Noi ne dorim ca acestea să fie puternic ancorate în regulament. De ce? Pentru că oferă flexibilitate, asta pe de-o parte, și pe de altă parte, ele uh, asigură Parlamentului European rolul pe care îl merită. Dar Bineînțeles că uh, nu trebuie să uitați de faptul că statele membre sunt cele reticente în ceea ce privește propunerea dumneavoastră, deci trebuie neapărat să discutați cu ele. Și din punct de vedere al temeiului juridic, noi l-am evaluat prea bine și vă pot asigura că propunerea, așa cum arată ea, este cât se poate de corectă din punct de vedere juridic. Nimeni uh, sau niciunul dintre dumneavoastră nu trebuie să-și facă griji că statul uh, membru pe care îl reprezintă ar putea să fie adus în fața Curții Europene de Justiție, pornind de la acest regulament. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu am uh, limitat uh, posibilitatea dumneavoastră de a participa la discuție, ceea ce a avut niște consecințe organizatorice. Uh, am uh, ridicat foarte multe aspecte controversate și cred că discuția a arătat cât de copleșitor este acest subiect. Și acum trebuie să vedem cum vom continua. Am avut mai multe rapoarte care pregătesc calea către simplificare, uh, pentru ca lucrurile să fie mai ușoare pe viitor. Și totuși, vedem că situația se complică și devine și mai puțin clară, necesitând niște reflexii foarte mm, profunde. Ca urmare, în concluzie, aș spune că punctele punctul Um, care trebuia prezentat de domnul Wojciechowski va fi uh, amânat, probabil pentru iunie. Și trebuia să ascultăm și o comunicare a Comisiei privind criteriile de desemnare a zonelor defavorizate. Uh, Secretariatul Comisiei va lucra împreună cu Comisia pe, pentru stabilirea unei noi întâlniri pentru acest punct. Astăzi nu mai este posibil să-l abordăm. Avem nevoie de suficient timp pentru a uh, vorbi despre raportul privind uh, plățile directe. Văd o cerere de luare de cuvânt. V-aș ruga să puneți cât mai curând cu putință acest uh, punct pe ordinea de zi. De ce? Pentru că în toate statele membre se poartă acum o dezbatere foarte intensă pe această temă. Și uh, cu atât mai mult, uh, cu cât vom discuta în curând pilonul 2, va trebui să știm în prealabil nu? ce înseamnă o regiune defavorizată. Și, deci trebuie să avem această Uh, prezentare cât mai curând cu putință și v-aș ruga să prevedeți cel puțin o oră pentru această prezente, prezentare. De ce? Pentru că cu siguranță vom avea tare multe întrebări pe această temă. Deci vă rog să uh, planificați această, uh, această prezentare cât mai curând cu putință. Sunt de acord. Domnul Nicholson are cuvântul. Foarte pe scurt, mulțumesc că ați ridicat uh, acest punct. A fost o dezbatere foarte bună, însă în același timp așteptam cu mare nerăbdare să auzim și despre subiectul zonelor defavorizate, pentru că ele afectează foarte multe persoane și ar pu- ați putea mâine dimineață să ne comunicați uh, momentul în care vom avea această discuție, pentru că pentru noi este foarte important să știm când vom putea uh, Uh, vorbi despre asta. Și mâine dimineață cred că avem timp, pentru că raportul meu care urma să fie votat a fost cos de pe ordinea de zi și uh, uh eu pot să cedez acest loc uh, pentru această dezbatere, dar nu îndrăznesc să spun secretariatului ce să facă. Am încredere că va lua o decizie bună, doar doresc să subliniez că este un subiect foarte important și ar fi bine să fie pus pe ordinea de zi într-un moment în care membrii comisiei pot fi prezenți. Reprezentantul comisiei a spus că Curtea de, audit, Curtea de Cont a vorbit despre un procent de 15%, dar și că acest uh, procent ar fi unul greșit, dar mă întreb este mai mare sau este mai mic? Uh, este vorba despre costurile suplimentare de um, administrare pe care statele membre și autoritățile locale le vor uh, avea de suportat pentru gestionarea acestor. Domnul președinte, va trebui să amânăm răspunsul la această întrebare pentru următoarea reuniune. Uh, puteți de asemenea solicita un răspuns în scris și acum dăm cuvântul ultimului vorbitor pentru că mai avem doar câteva minute. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să sprijin cele spuse de cei doi antevorbitori. Situația este neplăcută. Am tot așteptat această dezbatere cu Comisia. Uh, săptămâna trecută, la plenarea din Strasburg, am adresat o întrebare cu solicitare de răspuns oral Consiliului. Din păcate, însă, uh, răspunsul uh, Consiliului a fost nesatisfăcător. Aș merge mai departe spunând că comportamentul, comportamentul Consiliului a fost unul deloc politicos. Uh, Um, Consiliul a întârziat și mai apoi nu ne-a spus nimic. Deci nu pot decât să vă rog să vă asigurați că prezentarea va beneficia de timpul de care are nevoie. Da, spune domnul președinte, țin cont de această observație și invit secretariatul să transmită această informație domnului De Castro pentru ca uh, să contacteze cât mai rapid comisia pentru a aloca uh, mai mult timp acestei prezentări și dezbaterilor care vor urma. Vă mulțumesc tuturor. Domnul președinte, mulțumesc de asemenea și interpreților.